adoptat. Trecem acum la voturi și vreau să vă rog să luați loc. Începem cu propunerea de rezoluție referitoare la libertatea de exprimare în Vietnam. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la rezol rezoluția referitoare la Cambodgia. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, Vă rog să mă scuzați. Am uitat de alineatul 12. Alineatul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, încă o dată, rezoluția în ansamblu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la rezoluția privind El Salvador, și avem, în primul rând, o rezoluție comună de la două grupuri politice. S-a deschis votul pentru vot cu apel nominal. Die Abstimmung ist eröffnet. S-a deschis votul. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. abgelehnt. Se respinge. Trecem acum la rezoluția comună din partea a patru grupuri politice și dorește să intervină doamna Scott Cato. Dacă văd bine, vă rog, doamnă. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am un amendament oral în legătură cu niște acțiuni în justiție de aseară după ce a petrecut acești ultimi 10 ani în închisoare, ca, închisoare, cazul său a fost revizuit în 13 decembrie 2017 și recursul său a fost respins. Există obiecții împotriva acestui amendament oral? Nu văd. De aceea, haideți să votăm întâi acest amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem atunci la rezoluția în ansamblul său, așa cum a fost modificată prin amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la raportul Gutierrez. Prieto. Votăm în primul rând comis, eh, decizia Comisiei de a începe negocierile și îi dau cuvântul domnului Danti pentru a uh, susține această decizie. Are două minute. Grazie, Presidente. A nome del relatore Sergio Gutierrez, chiedo a quest'Aula di sostenere... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă solicit să susțineți mandatul de negociere acordat uh, viața, uh, săptămâna trecută de Comisia pentru Piețe Interne Uh, cu Comisia și cu Consiliul. Uh, textul adoptat la IMCO a îmbunătățit uh, foarte mult textul inițial al Comisiei Europene, în special în ceea ce privește respectarea legitimității democratice a adunărilor locale și a parlamentelor naționale. Suntem convinși că marea majoritate obținută la votul în comisii va permite raportorului să uh, înceapă un trialog cu un mandat solid. Din această, acest motiv cer, uh, vă cer să votați în favoarea acestui mandat de negociere. Mulțumim, domnule Danti. Dorește să ia cuvântul cineva împotriva acestei decizii? Vă rog, domnule De Jong. Dacă vă geef zeker toe dat het eh, parlement. domnule președinte. Recunosc că Parlamentul a încercat să îmbunătățească proasta propunere a Comisiei, însă, până la urmă, este vorba de uh, întârzierea deciziei democratice de la 3 la 6 luni. Uh, trebuie să ne asigurăm că la nivel local reprezentanții comisiei vor putea să intervină înainte să continue să uh, facă propuneri și să se ia decizii. Va trebui, să, după părerea mea, să mai avem o dezbatere în plenară și să revenim acest, asupra acestui subiect. Mulțumim, domnule De Eu. Trecem acum la vot. Să deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem atunci la Rezoluția referitoare la Afganistan, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la rezoluția referitoare la situația populației Rohingya, alineatul 4, alineatul, uh, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 17, textul inițial. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 24, pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în ansamblu, așa cum a fost modificată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la raportul Corața Bild. Doamna raportor are cuvântul un minut. President, I really wish to thank you all. Domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru toată susținerea. Haideți să ne unim forțele azi pentru a transmite un mesaj clar și ferm tuturor statelor membre că trebuie să facă mai mult, mai repede și mai bine pentru a proteja copiii. Haideți împreună cu autoritățile de aplicare a legii, cu societatea civilă și, sit, uh, și uh, industria IT să ne ridicăm vocea pentru zero toleranță a exploatării copiilor online și offline. E momentul să trecem de la cuvinte la acțiune, să ne asigurăm că Europa înseamnă într-adevăr siguranță pentru toți copiii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Corața Bild. Trecem acum la vot. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 2 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 3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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 4, textul inițial, cine pentru? Se cere o verificare la amendamentul 3, partea a doua. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Alineatul 4, textul inițial, pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 5, textul inițial pe două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Aliniatul 18, amendamentul 18, s-a deschis votul, vot cu apel nominal, a votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Textul inițial pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la partea a doua, textul inițial, aliniatul 22. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6, amendamentul 6, după alineatul 22, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 7, pe două părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 Se adoptă. Amendamentul 17, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 pe două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Uh, considerentul M, amendamentul 14, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul O, textul inițial, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. T, textul inițial, pe două părți, prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Verificăm. Amendamentul 15. S-a deschis votul. 15. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Îmi cer scuze, spune președintele. Amendamentul 2, cine pentru? Împotriva. Se adoptă. 16. Da, exact invers. Haideți să verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 16. Cine pentru? Împotrivă?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 S-a închis votul. Se adoptă alineatul 23, textul inițial. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă.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 Se adoptă. Alineatul 89. Cine pentru? Împotrivă? Foarte, foarte strâns. Așadar, haideți să verificăm. să a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 93. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul? Se respinge. Alineatul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 113, textul inițial, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 115, pentru? Amendamentul 3, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 4, amendamentul 4, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votăm rezoluția în ansamblul său, așa cum a fost modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum vreau să vă reamintesc că uh, trebuie să vă scoateți uh, cartela din uh, consolele de vot și vă doresc tuturor uh, drum bun și de asemenea vă doresc uh, Vă doresc sărbători fericite celor care nu mai veniți la Bruxelles săptămâna viitoare și celor care doresc să rămână în sală pentru explicațiile de vot. Am să le dau cuvântul imediat și vreau să îi rog pe aceia care nu mai doresc să asculte explicațiile de vot să părăsească sala repede și Sigur că mă bucur că văd că doriți să vă îmbrățișați și să vă urați sărbători fericite, dar holul este un spațiu mult mai, mai potrivit pentru așa ceva, de aceea vă rog să vă mutați cu îmbrățișările și urările în afara sălii. Da, de, de, de... und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, wenn die sprechen. Das muss auch nicht. Wir kommen nun zu den Stimmerklärungen. Trecem acum la explicațiile voturilor și vreau să vă uh, anunț. Sigur, din uh, greșeală v-am urat uh, un Paște fericit, dar sigur că vrem să vă urez un Crăciun fericit.